vede declarația înaltului reprezentant al Comisiei pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate cu privire la situația din Egipt, așa încât, înainte să dau cuvântul doamnei Mogherini, vicepreședinte, vreau să vă spun că, dată fiind întârzierea, nu voi accepta nicio, um, inter, inter, interpelare cu Carna Șorbasu și nici procedura CHDI nu va fi. Doamna Mogherini are cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu situația din Egipt... That is quite... Uh symbolic uh, if we look back exactly four years. Dacă stați să vă uitați, în urmă cu patru ani, Egiptul era uh, pe marginea Revoluției, în 25 ianuarie, oamenii ieșiseră în stradă, cerau demnitate, dreptate sociale, cerau pur și simplu să mănânce, pentru că e vorba despre drepturi cât se poate de legitime. Și de atunci Uniunea Europeană a fost alături de Egipt, a fost alături de poporul egiptean și a sprijinit uh, în totalitatea aceste solicitări democratice. Acum însă, patru ani mai târziu, Egipt e în Egiptul se află în continuare într-o fază de tranziție. La un an și jumătate de când a fost înlăturat de la putere președintele Muhammad Morsi, Egiptul se află în continuare în tranziție tranziție, urmează alegerile parlamentare a începutul lui martie, un pas esențial pentru a definitiva parcursul constituțional. S-au obținut două lucruri, și anume Egiptul are acum Constituție și a ales un nou președinte și un pas și celălalt au fost monitorizați de către Uniunea Europeană, uh, iar uh, misiunea va, va la alegerile prezidențiale din mai am, am avut și o delegație din partea Parlamentului European. Acum însă am dorit să vedem că recomandările făcute au fost asumate, mai ales în vederea noilor alegeri parlamentare. Însă există în continuare probleme și s-a hotărât să nu se trimite acolo o echipă de observare uh, în adevăratul sens al cuvântului, ci am încercat, am hotărât să trimitem o echipă de experți. Scopul este să se facă o evaluare și o raportare în legătură cu procesul electoral, inclusiv în legătură cu mediul politic și campania electorală. Lista de recomandări care va fi elaborată de către această misiune de observare va duce la un dialog constructiv cu autoritățile. Însă democrația înseamnă mai mult decât alegeri deci, și știm acest lucru prea bine. Parlamentul este esențial pentru a avea un legiuitor esențial pentru a ne ocupa de uh, multe reforme legislative, inclusiv cele care se referă la ONG-uri sau la uh, dreptul privind manifestațiile publice și în același timp punerea în practică a noii Constituții, normele metodologice. Alegerile parlamentare sunt extrem de importante pentru a asigura o bază cât mai largă pentru angajamentele politice, însă trebuie să se asigure securitatea reformei economice care să fie acceptate de către uh, întreaga societate. Angajamentul politic public reduce riscul de radicalizare și o altă dificultate o reprezintă situația de securitate care se deteriorează dincolo de peninsula Sinai. Din totdeauna am spus din capul locului că Uniunea Europeană sprijină Egiptul în combaterea terorismului. Nu are loc pe lumea asta violența și, de asemenea, o echipă specială de combatere a terorismului se va afla în Egipt în decembrie și căutăm să lansăm un dialog pentru combaterea terorismului și siguranței și dați-mi voie să vă spun că e în interesul Egiptului, dar și al nostru, al Uniunii Europene. Așadar, având în vedere situația foarte fragilă uh, din întreaga regiune, să știți că noi am așteptat cu sufletul la gură să, ca Egiptul să reapară ca o forță regională și este extrem de important uh, ca această țară a ajuns la un acord de încetare a focului uh, în Gaza, în sensul că a, reușit, a înzlenit un acord de încetare a focului în Gaza prin lezirea dialogului între Israel și Palestina și acest lucru a fost cât se poate de util prin discuțiile care s-au ținut în toamnă la Cairo. Cairo. De asemenea, Egiptul se controlează ca un factor important în cadrul Ligii Arabe, Uniunea Africană și în Africa subsahariană și mai ales în legătură cu problemele legate de fluviul Nil în relația sa cu Etiopia și cu Sudanul și, deși se află în continuare în eh, tranziție și se confruntă cu amenințări la securitatea sa, Egiptul se confruntă cu o situație economică extrem de dificilă. S-au făcut pași de către noile autorități și care merg în direcția cea bună și în același timp există o serie de reduceri și proiecte de infrastructură așa cum se întâmplă în uh, canalul Suez, iar Uniunea Europeană în continuare va sprijini Egiptul pentru a soluționa aceste, și a aplica aceste reforme. Vom participa la conferința prevăzută pentru luna martie și în același timp ne vom concentra eforturile în domeniul socioeconomice pentru a îmbunătăți condițiile de trai pentru uh, cea mai vulnerabilă categorie de populație din Egipt. Aceste dificultăți, precum și tranziția politică Uh, continuă, nu pot permite niciun fel de compromis. Egiptul trebuie să-și rezolve problema în materia de drepturile omului, inclusiv lipsa de spațiu politic pentru libera exprimare și libertatea de adunare. Deci, și dumneavoastră ați menționat în rezoluția privind libera exprimare și libertatea de adunare în spații publice. Acestea nu au fost soluționate. De asemenea, a mai fost o hotărâre din partea curții, astfel încât uh, să um, se rezolve problema celor 188 de condamnați. De asemenea, trebuie să se respecte um, dreptul la un proces echitabil. Și, practic, acest lucru este extrem de important pentru buna funcționare a instituțiilor statului. Și o altă temere mare încă pe care o spunem ca atare este lipsa de responsabilitate. Uh, pentru că reprimarea uh, și atitudinea către um, frăția musulmană, către oponenții în general și această sentință exagerată. Există situații în care sunt prea mulți civili judecați de instanțe militare, prea multe legi care dau o putere discreționară executivului uh, Um, cum ar fi proiectul de lege contra terorismului și legea ONG-urilor, care nu se conformează noilor prevederi constituționale. Ne tot referim la aceste chestiuni ori de câte ori ne întâlnim cu omologii egipteni și mai ales doresc să mulțumesc înaltului reprezentant pentru drepturile omului, domnul Stavros Lambrinidis, care a fost coleg cu unii dintre dumneavoastră pe aici prin Parlament și uh, pot să vă spun că aceste chestiuni sunt semnalate periodic, dumneavoastră le-a spus de fiecare dată când s-a aflat în, în um, Egipt în 2014, adică de două ori. Uh, și trebuie să sprijinim Egiptul. Nu avem de ales, trebuie să ne menținem angajamentul, însă cum putem sprijini cât mai bine această tranziție? Înainte ca Egiptul și nu numai Egiptul, toți ceilalți parteneri din Sud Uh, până la urmă, ei vor participa cu toții la revizuirea politicii de bună vecinătate pentru UE și acest plan de suet acum cu Egiptul trebuie să fie renegociat și trebuie să ținem cont de uh, revizuirea acestui plan de vecinătate și de situația la fața locului. Vom monitoriza situația alegerilor parlamentare din experții noștri, vom monitoriza aplicarea pe mai departe a Constituției și, de asemenea, în vederea alegerilor parlamentare pe viitor, vom monitoriza și libera exprim- libertatea de exprimare și de reuniune și vom ajuta, de asemenea, asemenea Egiptul cu eforturile sale de reformă economică și în lupta sa împotriva amenințărilor la adresa securității și vom conlucra cu Egiptul în legătură cu propriile noastre eforturi în lupta pe care noi o purtăm ca să eliminăm amenințările la adresa securității noastre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Și acum, domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă înaltă reprezentantă, pentru intervenția dumneavoastră

domnule botinaru fiți drăguț și nu depășiți timpul uh, care v a fost alocat pentru că suntem rău de tot în întârziere și după această dezbatere mai urmează încă una de aceea vă rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte stimați colegi este o zi memorabilă.

domnului Mubarak, Egiptul se confruntă cu multe probleme ca, urmare ca urmare a alăturării președintelui Morsi în împotriva, ca răspuns a care s-a răzvătit împotriva lui, de-abia acum începem să vedem o anumită stabilitate care revine această țară atât de măreață și uh, s-a ajuns la adoptarea prin referendum unei noi constituții, la alegerea președintelui Al-Sisi și cât mai recent s-au anunțat și alegeri parlamentare. Toate acestea sunt niște realizări importante, însă este doar uh, un început de drum mai mult până departe, pentru că e nevoie să se rezolve multe probleme interne dacă ne dorim ca Egiptul să devină o democrație socialistă în lumea arabă, care este atât de mult dorită. Deși grupul meu salută îmbunătățirile realizate în ceea ce privește tratarea creștinilor copți din Egipt, este esențial ca nivelul de toleranță să fie exercitat și în alte domenii. Libera exprimare Uh, dreptul la organiza proteste în mod pașnic, statul de drept, toate acestea sunt repere democratice care trebuie să fie respectate și, de asemenea, uh, numărul mare de cetățeni care au fost acuzați, judecați și trimiși în închisoare în Egipt pentru că și-au exercitat aceste drepturi în mod pașnic ne îngrijorează foarte tare. Rapoartele din uh, iulie 2013, dar conform rapoartelor, peste o mie de oameni au fost reținuți și peste 1400 de protestatari au fost uciși. Acest lucru ne îngrijorează și ne îngrijorează de asemenea și faptul că există acțiuni represive împotriva libertății presei și avem colegi de la Al Jazeera care a fost judecat și s-a pronunțat sentința și acum nu mai poate să-și exercite meseria nicăieri în acea zonă. În termeni mai largi, să nu uităm de rolul pe care îl joacă Egiptul ca lider în lumea arabă și de asemenea ca o putere regională și în egală măsură să nu uităm de capacitatea sa de a a identifica soluții pentru situația actuală din, de pildă, țara mecinată Libia sau în lupta pentru a combate terorismul islamic în Orientul Mijlociu extins și în Africa de Nord. Și avem foarte mult de câștigat de pe urma în relații de prietenie cu această țară extraordinară care este Egiptul și cred că este cazul să sprijinim Egiptul în tranziția sa spre democrație. Este o mare provocare pentru această țară. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Van Balen. Vă mulțumesc, domnule președinte. Egiptul însuși a făcut, și-a asumat angajamente ferme prin noua Constituție. Această nouă Constituție, cred eu, este mai bună decât cea de dinainte și se regăsesc aici și drepturile omului, cum ar fi egalitatea între femei și bărbați. Așadar, Egiptul acum trebuie să îndeplinească angajamentele pe care și le-a asumat. Și noi, în Uniunea Europeană, trebuie să fim de partea celor care iubesc libertatea și care luptă pentru libertate și democrație, care împărtășesc uh, îngrijorările noastre în legătură cu anumite situații de acolo așa cum a spus și Charles că Egiptul joacă și va juca un rol important în lumea arabă și așa ar trebui să fie. După alegerile prezidențiale urmează parla- cele parlamentare și ar fi de mare folos dacă aceste alegeri ar fi și ele libere și democratice. Ar fi un mare progres pe democrație. Pe lângă vigilență, Trebuie să ajutăm Egiptul să își uh, respecte, să respecte drepturile omului. Și poate că în altul reprezentant ar trebui să vadă și ce putem face împreună cu Egiptul pentru drepturile omului. Domnul Matias are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamna vicepreședinte. Lucrurile sunt uh, asemănătoare Egiptul trece printr-o perioadă foarte grea. Nu cred că putem descrie lucrurile doar în alb și negru. Vedem care sunt amenințările la adresa drepturilor democratice, dreptul de exprimare, dreptul de opinie, dreptul la reuniune. Ați spus toate aceste lucruri. Însă trebuie să învățăm din greșelile trecutului, în special a ultimilor uh, patru ani a acestui regim. Cred că trebuie să plecăm de la ultimele evenimente și să învățăm uh, că nu suntem în măsură să dăm lecții. Viitorul Egiptului însă trece prin mâinile poporului uh, egiptean. Uniunea Europeană poate să își aducă contribuția cu susținere corespunzătoare. Asta pentru a restabili pacea socială. Alegerile parlamentare reprezintă un pas în direcția cea bună, însă trebuie să ne gândim și la faptul că egiptenii ar trebui să fie cei care să își exprime votul la acest la urne ceea ce a spus pe bună dreptate și doamna vicepreședinte. Noi ar trebui să încercăm să nu ne amestecăm și să-i uh, lăsăm pe egipteni să-și decidă ei înșiși soarta. Încă o dată, meritați laude pentru că ați dat dovadă de un respect enorm față de această cameră în care vă aflați deja de ore întregi. Urmează doamna Sargentini. Doamna Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Acum patru ani, egiptenii s-au descotorosit de dictatorul Hosni Mubarak. Am salutat atunci această despărțire de Mubarak, fără a ne fi gândit uh, prea serios, fără a fi reflectat la motivele pentru care Mubarak a reușit, în primul rând, să stea atât de timp la cârma țării situația a fost uh, nedreaptă. Am spus, pe de o parte, că uh, nu, apoi, uh, în legătură cu noul președinte Mursi, am spus că nu e neapărat pe placul nostru, dar a fost ales până la urmă. Numai că și acest președinte ales și-a arogat niște drepturi în mod abuziv, ceea ce a dus la o lovitură de stat militară. Și acum, după această lovitură de stat militară, avem din nou un regim militar la putere. Eu nu zic că în trecut a fost uh, totul perfect și nu zic că Mubarak ar trebui să revină sau că Mursi ar trebui să revină. Numai că uh, dacă mă uit la dezbaterea pe care am avut acum o jumătate de an și cea pe care dez, uh, și lucrurile pe care le dezbatem acum și vedem uh, Eh, care sunt noile provocări. Egiptul trebuie să se eh, protejeze el însuși de, de, de teroriști. Am văzut ce s-a întâmplat eh, și săptămâna trecută la Paris. E bine, nu putem să nu putem să resemnăm, nu putem să rămânem cu frica. Nu putem să spunem că a fost bine, a fost bine că Mugavara a reușit să-și țină oamenii sub control da? Deci, drept, activiștii pentru drepturile omului sunt în continuare arestați în această țară și de aceea noi, în acest Parlament European, trebuie să înțelegem că nu este voie ca acești oameni să fie trastați în acest uh, fel. Mulțumesc, care cuvântul domnul Castaldo. Mulțumesc, domnule președinte. Egiptul este astăzi ochiul unui ciclon care a izbit frontal tot Orientul Mijlociu și Nordul Africii. În această țară este foarte de muncă în ceea ce privește statul de drept, libera exprimare, libera orientare sexuală și libertatea de reunire, drepturi civile și politice. Haideți să nu ne mai ascundem după cireș, da? Prietenii sinceri, tocmai asta fac, sunt oglindă unii pentru ceilalți ceilalți și atrag atenția asupra tuturor criticilor constructive necesare. Însă, în egală măsură, trebuie să fim obiectivi și să recunoaștem rolul pe care îl joacă Egiptul în lupta împotriva terorismului și în atingerea unui armistițiu între Israel și Palestina, care a pus capăt unei, unui masacru. Situația gravă economică afectează țara și există probleme foarte mari în ceea ce privește minoritățile religioase. Firește că măsurile luate nu sunt de ajuns, dar măcar e un pas înainte și de aceea calendarul acestei rezoluții nu trebuie să fie interpretată ca fiind un prejudiciu prejudiciu ca aducând atingere alegerilor, ci trebuie să fie văzut ca stimulând în același timp o abordare tip more for more în cadrul parteneriatului meridional. Dacă în următoarele luni nu se vor face pași înainte care sunt de neevitat, atunci o să fie momentul să criticăm și cât putem de tare. În această seară însă noi cerem un efort uh, imediat, eliberarea ziariștilor și a autorilor de bloguri pentru a da cu adevărat ascultare uh, și pentru a reflecta vântul de libertate care a suflat în timpul Revoluției discuții. Și acum, doamna Șoprad. Domnule președinte, există un islam care s-a învățat cu culturile naționale și care acceptă faptul că legea statelor depășește șaria islamică, dar există și islamul fundamentalism, dincolo de islamul integrat despre care am vorbit, care nu recunoaște ca națiune decât UMA și care doar Coranul pe post de Constituție. Acest islam ne-a declarat război și în această mare luptă declanșată avem nevoie de aliați musulmani. Guvernele europene au distrus forțele laice care încercau să ajute islamul să se integreze în aceste țări și s-a ajuns în Irak și în Libia la o situație catastrofală pentru că s-a făcut jocul islamiștilor. Regimul pe care vrem să sprijinim se confruntă cu o presiune islamism grozavă. Care ar fi totuși uh, situația în Franța dacă ne gândim la uh, Egipt, dacă stăm să ne gândim la cât de uimiți au rămas, au rămas mască autoritățile franceze fața a câțiva teroriști. Forțe de securitate de pildă în Egipt au înregistrat peste 500 de morți. Abdel Fattah al-Sisi al lansat un apel excepțional din această țară arabă, cea mai mare, care a cerut ca islamul să fie uh, curățat, să se renunțe la violență, a cerut să se facă o revoluție religioasă. Este foarte simplu, domnule și domnilor, aici, pe scaunele noastre comode, să dăm lecții lumii întregi. A venit vremea să avem și aliați și în același timp să ne asumăm diferențele politice care există între noi. Nu este... Uh, nu este un semn de puerilism, nu asta așteaptă din partea noastră să fim puerili, ci așteaptă să fim curajoși și responsabili. Noi, care suntem pentru suveranitate, am făcut de multă vreme aceste alegeri pentru că prioritatea noastră este ca popoare noastre să trăiască în pace și să-și păstreze identitatea. Vă mulțumesc. Urmează doamna Gabriel. Mulțumesc, domnule președinte, doamna reprezentant. Egiptul este una dintre țările care poate să joace un rol determinant în stabilizarea regiunii mediteraneene și nu numai așa cum ați spus dumneavoastră. Aș insista asupra cinci elemente. Insist asupra aplicării prevederilor constituționale în materie de drept și libertăți fundamentale. Știm prea bine că enumerarea drepturilor și principiilor nu este de ajuns, e nevoie de măsuri concrete și nu doar de promisiuni electorale. Însă cum să facem astfel încât autoritățile egiptene să respecte și ele Constituția? În al doilea rând e vorba de libera exprimare și libertatea presei nici stabilitatea și nici securitatea nu se pupă cu o presă care este în pușcărie, ba din potrivă, libertatea presei va permite evoluția unei societăți pluraliste și inclusive, pentru că aceasta este unul dintre instrumentele de dialog în cadrul societății și acest dialog ne va permite să depășim starea de polarizare care se confruntă societatea egipteană. În al treilea rând, am impresia că dialogul interreligios poate să contribuie masiv la un pluralism sănătos și încurajez guvernul egiptean egiptean și în același timp Uniunea Europeană să sprijine inițiativele care promovează înțelegerea reciprocă și toleranța religioasă. În al patrulea rând, rolul femeilor. Fără o participare a femeilor, tranziția democratică nu poate fi decât parțială. De aceea trebuie să le garantăm drepte, trebuie să luptăm împotriva violenței împotriva femeilor, de asemenea să le încurajăm să participe în procesul decizional politic și și aici mai este nevoie de inițiative concrete și care să dea rezultate și să implice și bărbații o odată cu participarea Uniunii Europene. Și în sfârșit, lupta împotriva traficului de persoane este o mare provocare, iar Egiptul s-a înhămat la această muncă, cu ei putem coopera mai bine, acum avem toate instrumentele și putem să le și folosim. Sunt multe provocări, sprijinul nostru trebuie să se ridice la înălțime pentru a putea consolida toate instituțiile precum și societatea democratică egipteană, fără de care știm prea bine nu este posibilă o stabilitate durabilă a țării. Vă mulțumesc! Onorevole Domnul Howard. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că Egiptul, și admit că Egiptul este un partener important pentru Europa, însă astăzi dezbatem o rezoluție care, în mod intenționat, critică Egiptul și vrem ca criticile noastre să se audă. În Egipt, zeci de mii oameni au fost arestați pe motiv de sabotaj sau terorism nu este o abordare credibilă vis-a-vis -vis de justiție și statul de drept. Persoane din Egipt mi-au spus că nu ar fi momentul potrivit pentru a protesta împotriva pedepsei capitale. Însă, președintele Mursi are în continuare mii de susținători. Nu e vorba că suntem sau nu de acord cu președintele, însă suntem întotdeauna împotriva acestor uh, sentințe. Egiptul trebuie însă să înțeleagă că acest lucru prejudicează reputația internațională. Asta și în uh, cazul jurnaliștilor invocați. Și după ce în alta curte în cazul acestor jurnaliști a inversat uh, soluția dată pe motive de procedură, cred că ar trebui eliberați. De asemenea, au fost, uh, sunt în continuare arestate persoanele uh, Uh, homosexuale. Uh, credem că homosexualii ar trebui respectați uh, la fel ca și celelalte persoane. Și în final, problema ONG-urilor. Aici trebuie să insistăm ca fundațiile internaționale să poată juca un rol corespunzător fără interferință din partea politicului. Parteneriatul ar trebui să reprezinte un parteneriat și atât. Onorevole Desmecher. Domnul Demesmacher. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Howard, mi-ați furat jumătate din expozeu. Trei dintre colegii mei jurnaliști sunt în închisoare în Egipt. Eu am fost jurnalist înainte să fiu deputat și știu că un jurnalist trebuie să fie pe teren, să-și facă treaba și să poată merge acasă oricând vrea, nu să stea în uh, închisoare. noile legi și proiectele legi uh, ale actualului uh, uh, guvern îngrădesc libertățile personale, drepturile fundamentale. Măsurile sunt legitimate prin lupta împotriva terorismului, numai că aici scopul de de mijloc și invers. Haideți să nu exagerăm. Eu mă bucur foarte mult că drepturile omului întotdeauna le puneți, doamnă înalt reprezentant, în centrul negocierilor și discuțiilor. Tocmai, și tocmai de aceea negocierile din martie sunt cele mai importante. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, domnul vicepreședinte, dragi colegi, dezbatem astăzi situația din Egipt la un an după adoptarea de către această țară a noii sale Constituții, iar referendumul constituțional reprezintă un pas important. și Uniunea Europeană a sprijinit acest proces. Din păcate, alegerile prezidențiale din iunie nu au adus uh, stabilitate, iar uh, reacția plină de forță a autorităților e un pic exagerată dacă ne gândim la factorii declanșatori. O parte a societății a rămas în afara procesului politic și acest lucru sapă chiar la baza um, temeliei uh, statului, drepturile omului, presiunea exercitate asupra asociațiilor, lipsa libertății de exprimare și de asemenea arestarea de și de jurnaliști nu face altceva decât să destabilizeze procesul democratic și în același timp mediul social și economic. Însă, în ciuda tendințelor negative, Egiptul joacă un rol important în plan regional și se impune să constatăm că fără niciun fel de mediere fără medierea asta n-am putut opri ostilitățile între Israel și Palestina. De asemenea, salutăm eforturile făcute în Libia, uh, iar în ce privește lansarea acestui proiect Renașterea, atât de uh, controversat între Etiopia și Sudan, ei organizează conferința donatorilor. De asemenea, de ce ar trebui să asigurăm o bună cooperare cu întreaga societate egipteană? Vă mulțumesc! Domnul Leric, mulțumesc, domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, uh, ceea ce a fost numit primăvara arabă, adică o mișcare populară care căuta să spunem, drumul către emancipare și democrație mm, a, lips- a fost lipsit de un adevărat sprijin politic, social și cultural din partea instituțiilor europene. Spiritul de libertate și suveranitate este cel care trebuie să fie sprijinit mai mult și într-un context în care ingerințele din exterior, cum ar fi intervenția în Libia, au dezlănțuit forțele barbariei fundamentaliste. Uh, Egiptul a s-a confruntat cu mai multe probleme, iar libertatea n-a avut de câștigat, pentru că situația opozițiilor, execuțiile după procese în masă nu pot fi acceptate și trebuie să fim mai aproape de poporul egiptean, să le întindem mâna și să ținem cont de dimensiunea regională a acestei țări care de departe este unul dintre reperele culturale regiunii și în același timp un element care a înlesnit dialogul, mai ales dialogul între Israel și Palestina. Vorbim de un proces uh, care trebuie să fie continuat cu această țară pentru a pune temelia unui proces de dezvoltare durabilă de o parte și de alta a Mulțumesc! Mulțumesc, urmează doamna Eva Jolie. Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, dragi colegi, nu este prima dată când discutăm astăzi despre situația din Egipt. Din păcate, însă, și într-un moment în care unii îndrăznesc să vorbească despre tranziție democratică, Situația uh, nu încetează să se agraveze. Egiptul are astăzi peste 15.000 de deținuți politici, o treime dintre aceștia sunt activiști fără caracter religios, 147 sunt colegii noștri, și uh, ca fost procuror nu pot decât să denunț eu însă lipsa de independență a sistemului judiciar din Egipt și vorbim de așa zisă justiție care uh, nu este decât uh, un instrument de represiune folosit cu orbire și fără discernământ de către stat. Deci, așadar, cei care erau în fruntea unui sistem sofisticat de corupție uh, sunt achitați, tineri activiști pașnici, printre care Chiara Salam și Summer Safe sunt condamnați eh, împreună cu 23 de persoane la 2 ani de închisoare și singura lor eh, nelegiuire este aceea că au manifestat pentru a denunța legi care atacă libertățile și care au fost adoptate de către regimul la putere. Egiptul trebuie să reacționeze rapid și să revină pe calea tranziției democratice, riscul fiind acela de a lăsa să piară speranța care a luat naștere în timpul Revoluției. Mulțumesc, domnul Bashir. Mulțumesc, domnule președinte. Egiptul încă se reface după efectele suferite în vara, primăvara arabă. Este o țară care se bazează în primul rând în economia sa pe turism. Am constatat și eu acest lucru. Și orice instabilitate politică îndepărtează eh, turiștii și crește sărăcia. Din păcate, industria turismului este eh, cu totul și cu totul distrusă deocamdată. Și iar uh, pedepsa capitală administrată unui număr de 188 de uh, opozanți, uh, politicieni din opoziție și jurnaliști a făcut ca această situație să fie și mai înspăimântătoare. Organizațiile pentru drepturile omului au publicat recent un raport dezamăgitor care arată că Egiptul este printre ultimele țări în ce privește drepturile omului. Există o lipsă de respect pentru uh, drepturile omului și uh, inclusiv pentru re- libertatea religis- uh, religioasă aflăm acum cu orare că dictatorul Osnim Barak a fost achitat de toate capetele de acuzație în legătură cu uh, complicitatea sa la uh, diferite infracțiuni dintre cele mai grave. relațiile Egiptului cu vecinii, în special cu Etiopia, este dezastroasă. Uh, apa Nilului este deviată Eh, cu toate că, eh, spre Egipt, cu toate că 85% din sursele care compun Egiptul, eh, Nilul în Egipt provin din Etiopia. Margarini. Domnul Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. Doamne Mogherini, felicitări pentru Uh, puterea de a rămâne atâtea ore aici. Domnilor și domnilor, anul 2014 a adus o îmbunătățire a situației minorităților religioase, inclusiv a creștinilor, dar din păcate doar pe hârtie, pentru că viața copților este în continuare una foarte dificilă între ceea ce scrie pe hârtie și ce se întâmplă în realitate este o mare diferență. Foarte dramatică este situația în special în regiunea Suid, unde copții sunt um, um, prinși și dacă nu se plătește răscumpărare, deseori uh, sunt omorâți. De asemenea, situația um, este una discriminatorie și în ceea ce privește accesul la sănătate, educație și așa mai departe. De aceea nu ne miră uh, faptul că în 2014 uh, Egiptul figurează în continuare între primele 25 de state în ceea ce privește uh, nerespectarea acestor drepturi. Trebuie să solicităm Egiptului să asigure o protecție reală a creștinilor și nu doar una stipulată în lege și cred că trebuie să fie o precondiție a relațiilor noastre cu ei. Cred că ne revine misiunea de a prelua o funcție de protecție. Mulțumesc, domnul Miliamon. Egiptul este pentru Uniunea Europeană un socio. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă înalt reprezentant. Egiptul este un partener foarte important în zona mediterană pentru noi. Asta s-a mai spus. Egiptul este, de fapt, un lider în lume, important în lumea arabă. Țările de la sud de Mediterana trec printr-o situație foarte dificilă. Există foarte multe conflicte în această regiune, de pildă în Libia, dar și în uh, regiunea Gaza, în Siria și, uh, nu în ultimul rând, în Irak, unde domină uh, ISIS, Organizația pentru Statul Islamic. Și tocmai de aceea Egiptul ar putea fi o soluție pentru toate conflictele numerate, un partener eh, valoros în lupta împotriva terorismului, care este o problemă gravă în actualmente. Egiptul trebuie cooptat pentru a deveni un partener de pace și un furnizor de stabilitate. Da? Eh, sigur că UE nu trebuie să renunțe la eh, principiile sale, la statul de drept, la eh, egalitate și nediscriminare atunci când negociază cu Egiptul. Acestea sunt drepturi universale și noi credem că aceste drepturi sunt împărtășite și asumate și de către cetățenii egipteni. Numai că, din păcate, nu există uh, o situație legislativă care să transpună în realitate aceste principii. Adică există legi, dar ele uh, care vin să garanteze aceste drepturi, dar ele nu sunt puse în aplicare. Uh, în martie uh, vor avea loc alegeri foarte importante și sperăm că aceste alegeri să se petreacă într-un spirit de dialog. Egiptul este un partener important al UE și noi trebuie să, să ne oferim uh, ajutorul acestei țări pentru ca ea să se poată dezvolta, pentru că încă este confruntată cu multe provocări. Domnul Weidenholzer are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Fără îndoială, evoluțiile din uh, Egipt sunt uh, fundamentale pentru Europa și nu este indiferent ce se întâmplă în această, uh, în această țară mediterană cu un mare potențial economic. Bineînțeles că um, este de interes mare pentru noi și este, sunt admirabile și eforturile Egiptului, însă politica trebuie să fie una reală. Coaliția care a ajuns la putere, din păcate, se orientează numai pe termen scurt. Ei ignoră minoritățile și duce mai departe până la urmă și politica de represiune care a existat până la primăvara arabă sectele seculare și frații musulmani sunt uh, acestor le sunt călcate în picioare drepturile. De asemenea, dreptul la reuniune uh, nu este respectat. Se mai adaugă și practica de a aduce în fața unor uh, instanțe militare, civili. Și acest lucru duce la o nemulțumire crescândă în rândul populației, ceea ce face ca să se obține exact uh, opusul a ceea ce se dorea. Stabilitatea este din ce în ce mai fragilă. În plus, trebuie să amintim că în Constituția care a fost adoptată prin referendum, Egiptul s-a angajat să respecte toate acordurile cu privire la drepturile omului. Onorevole Iachievici. Mulțumesc. Uh, Domnul Iachevici. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să atrag atenția noastră a tuturor uh, asupra situației uh, copților creștinii care reprezintă cam 10% din populația Egiptului și care uh, sunt și cea mai mare minoritate din Orientul Mijlociu, minoritate creștină. Și în Cairo, în ultimele luni, mai multe biserici și mai multe case ale copților au fost atacate Copții nu au uh, acces uh, la funcția de conducere în armată și în administrație și în egală măsură magazinele copților uh, sunt uh, inscripționate cu semnul X, dar din păcate autoritățile nu pot asigura protecție și pentru copți și în septembrie 2013 un sat de copți a fost jefuit și creștinii de acolo au fost dați la bătaie. Nu, frații, nu frăția musulmană a făcut acest lucru, ci autoritățile publice uh, s-au aflat în spatele acestui atac și acesta este rezultatul uh, statului islamic, acțiunilor sale și din păcate administrația acum trage răspundere și urmărește uh, în justiție pe copți. De aceea cred că este cazul să asigurăm o protecție a drepturilor creștinilor copți și fac apel la dumneavoastră, doamnă vicepreședinte, domnul Weigler. Predstavnița. Mulțumesc, domnule președinte. Dragă doamnă Mogherini, în prezentarea dumneavoastră, în declarația introductivă, ați găsit cuvântele tocmai potrivire. Trebuie să realizăm un echilibru între importanța Egiptului ca factor de stabilitate și de pace în regiune pentru Europa și, pe de altă parte, așteptările noastre față de Egipt. Nu putem să renunțăm la așteptările și pretențiile noastre atunci când vine vorba de eh, drepturile omului, de eh, regulile și principiile statel, eh, statului de drept, când vine vorba de drepturile colective și cele, cele individuale. Dar de data asta cred că rezoluția noastră este formulată pe un ton mai ferm și indică mai clar Egiptului care este poziția noastră. Când uh, redactăm o astfel de rezoluție, trebuie să fim conștienți de faptul că Egiptul este un partener de care avem nevoie în acest uh, Orient Mijlociu atât uh, de răvășit de conflicte. Egiptul poate oferi stabilitate, poate contribui la lupta împotriva terorismului și poate fi uh, de o, poate avea o contribuție valoroasă pentru multe alte zone de interes pentru noi. Tocmai de aceea ne așteptăm ca Egiptul să evolueze spre o democrație, să-și pună în aplicare Constituția și să organizeze în curând alegeri democratice. Mulțumesc, doamna Boylan. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am aflat ieri, uh, ministrul de externe egiptean a spus că există posibilitatea ca să fie achitați cei trei jurnaliști <clears throat> Al Jazeera dar uh, și adolescenții Ibrahim Halaya uh, trebuie amintiți, care se află în temniță din august 2014. Ibrahim a fost, uh, de fapt, era de încă copil când a fost arestat prima dată pentru participarea la protestele de la Cairo. S-au implicat și Amnesty Internațional pentru ei. Ni s-au refuzat serviciile medicale și, drept urmare, este disfigurat permanent acum, a fost bătut și întemnițat de unul singur, în izolare. Eliberarea sa a fost amânată de trei ori și acum uh, urm, așteaptă un proces împreună cu alți 400 și de uh, prizonieri uh, cu care a fost acuzat împreună. Profit de această ocazie pentru a apela la dumneavoastră să se discute cazul Ibrahim pentru ca acesta să fie eliberat în mod necondiționat. Domnul Smith. Uh, uh, domnule președinte dragi colegi cred că toată lumea este de acord că egiptul este un partener esențial în regiune și cred că toată lumea este de acord și când spunem că această rezoluție este importantă și că egiptul mai are cal lungă de bătut până să respecte standardele noastre și de asemenea trebuie să fim onești în relația cu poporul egiptean. practic e datoria noastră față de poporul egiptean care a participat cu atâta entuziasm la revoluție. nu e cazul să le zdrobim speranțele și să dezamăgim. mă impresionează comentarea dumneavoastră dumneavoastră. Cred că aveți o agendă comună cu a noastră și să sperăm că vă vom putea sprijini în relațiile cu autoritățile egiptene. De asemenea, doresc și eu să mă refer la cele spuse în relația cu prizonierii și politicienii, mai ales în ceea ce privește relația cu ONG-urile. Cred că ONG-urile în Egipt sunt într-o situație foarte, foarte periculoasă, dar vreau să vă semnalez aliatul 17 în care facem apel să coopereze Egiptul cu toate organismele umanitare, cu ONU și la aliatul 6 și mai bine cerem Egiptului să recunoască statutul de la Roma și în același timp să treacă la recunoașterea Tribunalului Penal Internațional. Ați ridicat această problemă sau intenționat să faceți acest lucru? Mi se pare că merită o să, să încurajăm. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Epitideios. Η απειλή η οποία προέρχεται Domnule președinte, activitățile teroriste ale jihadiștilor au multe fațete și multe dimensiuni. Grupurile care comit atacurile teroriste în, în orașele europene nu trăiesc în aceste orașe. Au doar colaboratori în țările uh, adiacente. Dacă vrem așadar să eradicăm acest fenomen, trebuie să ajutăm guvernele uh, vizate să scape de uh, Uh, jihadiști. Trebuie să facem astfel încât să nu mai ajungă jihadiștii la noi în Europa. Trebuie să găsim o cale de mijloc între securitate și protecția drepturilor omului. Una din țările în care există astfel de amenințări, Egiptul, este ea însăși uh, amenințată de jihadiști care uh, care comit atrocități uh, împotriva populației, în special împotriva minorității creștine grec, uh, ortodoxe grecești. Uh, în, în Constituție, însă, terorismul, ca și traficul de ființe umane, este o infracțiune și de aceea trebuie să, că, să colaborăm cu Egiptul pentru a combate terorismul de acolo și asta ne va face și pe noi mai siguri aici. Mulțumesc, domnul Știr. Pone păi, predsjedniče, jasno e da Europska Unia mora podržati stabilnost Egipta, a isto... Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană ar trebui să susțină stabilitatea Egiptului și să promoveze evoluția democratică a acestui stat. Acest lucru însă uh, este, aceste aspecte sunt complementare. Ar trebui să ajutăm la consolidarea instituțiilor democratice și lupta împotriva terorismului ar trebui să fie o prioritate. Asta în special dacă privim lucrurile din punctul de vedere al cooperării strategice. Radicalismul și terorismul reprezintă principala amenințare la adresa dezvoltării Egiptului. O prioritate pe termen mediu ar trebui să fie stabilitatea acestei țări. Este de importanță strategică pentru Europa acest lucru. Ar trebui să asigurăm o centură largă de stabilitate în acea parte a lumii. Sigur că există și în continuare deficiențe democratice în Egipt. Da, mulțumesc, vreau să mulțumesc doamnei Mogherini pentru faptul că a vorbit atât de răspicat despre provocările drepturilor omului și din, din Egipt. Tocmai m-am întors din Egipt, unde am avut discuție cu think tank-uri, cu jurnaliști, cu reprezentanța ai mass media și mesajul din Cairo este foarte clar. Uniunea Europeană trebuie să arate că noi aici luăm în serios libertatea de expresie, drepturile omului, drepturile fundamentale. Pentru că ce vedem noi este o reprimare a societății civile, a democrației, a drepturilor omului de către regimul președintele al, președintelui al-Sisi. Oamenii nu sunt în măsură să-și exercite drepturile fundamentale, nu se pot exprima liber, sunt întemnițați și trebuie să le arătăm foarte clar că putem să-i ajutăm și că vrem să-i ajutăm. Suntem, uh, observăm că uh, dezideratele uh, inițiale ale uh, primăverii arabe au fost compromise și că regimurile uh, de odinioară se refac. Unei chiar se tem că lucrurile ar putea fi și mai rele decât pe vremea, uh, de pe vremea lui Mubarak. Tocmai de aceea este important să uh, se abroge articolul 78 din codul penal, adică să nu poți fi închis pe viață pentru o infracțiune minoră. Mulțumesc. Pani Mogherini. Mulțumesc. Doamnă vicepreședinte, guvernul egiptean cu siguranță nu poate fi considerat un uh, guvern ideal. Însă este totuși un guvern care a evitat haosul și un colaps al uh, statului. Se pare că țările Revoluției Arabe nu au uh, prea multe posibilități. Una este cea sisifică și cea combinarea democrației parlamentare cu islamul ideologic, așa cum um, vedem că se întâmplă și în Tunisia sau Maroc. Cel mai bun exemplu în acest sens îl reprezintă, de fapt, Turcia. Sigur că cel de-al doilea, cea de-a doua cale e mai bună decât prima, Însă noi, ca europeni, ar trebui să ne obișnuim cu ideea că niciunul dintre aceste drumuri nu duce spre crearea unui model uh, occidental uh, de democrație cu respectarea drepturilor omului. În orice caz, uh, ambele dintre aceste căi este de preferat la ceea ce se întâmplă în Siria, Iran sau Irak. Cred că ar trebui să avem o abordare pragmatică și Sper că <clears throat> doamna Mogherini, care se ocupă de acest lucru, va putea să și facă față. Domnul López Bermejo, doamna. și egipcias ocuparon la Plaza Tahrir y las calles de todo. De egipteni și egipteni au ocupat piața Tahrir și au cerut drepturi și libertăți sociale. Patru ani mai târziu asistăm la un val de uh, represalii în uh, întreaga țară și am văzut ce se întâmplă cu masacrele din piața Rabat și cu deținerea de milioane de persoane, cu o serie de sentințe. E vorba de uh, întemnițarea de ziariști, de studenți, de alți oameni, pur și simplu pentru că au altă orientare sexuală și apreciem apelul făcut de președintele Sisi și în același timp apreciem și tentativa de a pune capăt masacrului din Israel, uh, israelian împotriva populației palestiniene și cerem Egiptului să încerce să ia măsuri pentru a elimina suferința palestinilor care sunt uh, și ei întemnițați. Însă nu trebuie să uităm de asemenea și uh, ceea ce se întâmplă, toată suferința care are loc în uh, Egipt iar Statele Unite au sprijinit familiile celor de acolo. Trebuie, deci, să facem și noi eforturi, să aprofundăm relațiile cu aceste țări, nu trebuie să revenim totuși în trecut. Poporul egiptean este cel care va hotărâ care este viitorul fără niciun fel de amese din partea nimănui și nici măcar Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Buchner. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna înalt reprezentant. În Egipt, în prezent, drepturile omului sunt călcate în picioare și asta în mod dramatic. Și tocmai de aceea vom adopta mâine o rezoluție pe această temă. Dar atât, asta nu este suficient. Frăția musulmană încearcă cu toate, din răzputeri, să reajungă la putere. Organizează demonstrații armate, ucid, răpesc. O mare parte a populației egiptene în plus eh, rabdă foame. Și asta constituie o mare șansă pentru făția musulmane, care printr-un ajutor cât se poate de modest își asigură un electorat uh, fervent. Nu trebuie să rămânem așadar doar la această rezoluție, trebuie ca dincolo de această rezoluție să oferim ajutor suplimentar pentru Uh, guvernul egiptean pentru, a putea relans, pentru că acesta să, putea, uh, să poată relansa economia. Tocmai de aceea vă rog, doamnă înalt reprezentant, aveți grijă ca aceste fonduri de ajutor să poată fi suplimentate. Mulțumesc. Onorele Wenta. Are cuvântul uh, domnul Wenta. Stimate domnule președinte, stimată înaltă reprezentantă, se fac uh, temnițări, uh, există foarte multe obiecții care se aduc președintelui Mursi, oamenii sunt pur și simplu uh, opriți uh, de poliție. Egiptul nu e tocmai un model de stat de drept și sunt multe uh, sentințe nemotivate. Există extrem de multe sentințe la moarte care nu sunt de niciun caz motivate pentru că acești oameni nu s-au implicat decât pentru drepturile omului. În multe cazuri, Uh, nici măcar nu s-au putut apăra și nu au putut fi audiați uh, martorii apărării. Egiptul nu este în măsură să respecte principiul statului de drept. E, și au existat multe promisiuni în ultimii ani cu privire la respectarea statului de drept și cu toate acestea au existat și multe încălcări. Uneori ai senzația că uh, drepturile omului pot fi încălcate fără să existe o pedeapsă ulterioară. De ce Uniunea Europeană trebuie să uh, acționeze cu hotărâre, să facem totul pentru Uh, ca să existe o justiție independentă și ca cei care îndrept, uh, încalcă drepturile omului să fie trași la răspundere. Domnul Khan. Mulțumesc, domnule președinte. După prelarea puterii pe care militară încălcările drepturilor omului au ajuns la proporții alarmante. Actualul președinte al Sisi conduce un guvern care subminează libertățile egiptenilor și care transformă problema radicalismului în ce în ce mai multe. Aceasta se agravează. Domnule președinte, un astfel de guvern și politicile sale opresive vor duce la uh, sprijin din ce în ce mai mult pentru ISIS. Uh, uh, o mare parte dintre aceștia locuiesc în Egipt și ceea ce se va întâmpla în Egipt influențează regiunea. Uh, uciderea ilegală, torturarea ziariștilor, întemnițarea lor, uh, toate aceste lucruri trebuie să ne gândim la procesele reporterilor Al Jazeera care trebuie să fie eliberați, de asemenea, sufocarea societății a devenit monedă curentă în uh, Egipt. Cei răspunzători de astfel de abuzuri trebuie să fie tras la răspundere și Uniunea Europeană nu se poate face că nu vede ce se întâmplă. Trebuie să folosească toate instrumentele de care dispune pentru a pune capăt acestui lucru și noi trebuie să fim solidari cu deținuții și cu societatea civilă hărțuită în Egipt și numai printr-o astfel de societate care respectă diversitatea opiniilor putem ajunge la o uh, stabilitate pe termen lung în Egipt. Vă mulțumesc! Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар, ситуацията в Египет... Domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar, В резултат от вълната от метежи... Ситуация este alarmantă în urma mișcărilor de stradă din cadrul uh, primăverii arabe uh, s-a ajuns la destituirea guvernului egiptean. Primăvara arabă s-a transformat într-o iarnă lungă islamistă și putem să ne temem că una dintre mari țări arabe va fi luată cu asalt și stăpânită de către islamiști uh, vorbim despre organizație islamistă care are legături cu grupuri islamiste armate și care reprezintă o mare amenințare pentru regiune. Pe durata rebeliunii islamice din Egipt, sute uh, de mii de creștini au fost uh, au fost persecutați, iar musulmanii au putere în Egipt și reprezintă o mare amenințare militară pentru Europa, pentru Israel și vor deveni mâna armată a islamiștilor împotriva Europei alături de Hamas, statul islamit, al-Shabaab, Boko Haram, al-Qaeda și alții. Nu există, uh, nu avem cum să facem uh, o astfel de comparație uh, cu regimul lui Erdogan din Turcia. Întrebarea este ce face Comisia Europeană pentru a sprijini guvernul actual. Domnul Viegas. Domnul Viegas. Mulțumesc. Patru ani de iluzii, de dezamăgiri, patru ani de regres pentru populație. Și nimeni până acum nu a reușit să răzbată din uh, sărăcie. Doar armata din uh, Egipt uh, reușește să se refacă și asta doar pentru că pentru că timp de decenii armata a fost finanțată de către Statele Unite ale Americii. Doar Israelul mai primește, primește mai mult ajutor militar din partea Statelor Unite. Asta în timp ce societatea și populația este înfometată. Sigur, noi cel mai mult am dorit ca Egiptul să-și ia destinul singur în mână, nu să servească din nou interesele noastre regionale. Mulțumesc. Enero de 2012, una revoluție popular derrocó. Domnule vice Președ... Domnule președinte, doamna vicepreședinte, printr-o revoluție populară Mubarak a căzut. Astfel, Egiptul s-a alăturat primăverii arabe, dar apoi nu a urmat și vara. Există o realitate foarte complexă pentru care nu există o soluție ușoară. Revoluția s-a îndreptat împotriva lui Mubarak, a continuat și pe vremea lui Mursi. Egiptul este și rămâne un popor prieten cu Uniunea Europeană pentru că se încadrează între demersurile Uniunii Europene și uh, Orientul Mijlociu. Noi trebuie însă acum uh, să arătăm Egiptului că trebuie să corecteze situația existentă pentru a face să existe statul de drept. Trebuie să vorbim sincer, așa ca între prieteni, dar și cu intenția de a păstra această prietenie. Avem un program de vecinătate în acest sens care trebuie pus în aplicare în mod complet. Împărtășesc preocupările Parlamentului cu la evenimentele din Egipt. Există niște prime semnale de îmbunătățire. Acum, alegerile din martie reprezintă o ocazie în plus. Totuși, am îndoiel în ceea ce privește nevoia unei a treia revoluții la rezoluții la un an, abia un an uh, de la ultima adoptată de acest Parlament. Noi trebuie să ne asigurăm că de, Egiptul devine o democrație reală, cu respectarea tuturor standardelor, însă să facem acest lucru fără să distrugem acest mare motor de uh, echilibru care a fost Egiptul întotdeauna. Domnul Panțeri. Mulțumesc. Știm cu toții că Egiptul este o țară cheie în regiune și care a jucat și poate juca un rol important. Apropierea de focarul pe care reprezintă statul islamic face poziția acestei țări din ce în ce mai delicată și cred că trebuie să fim conștienți și să folosim uh, echilibrul cel mai corect în situația noastră politică. De aceea n-am îndoieli atunci când spun că este hotărător să se încheie cu bine în Egipt procesul de tranziție democratică, pentru că acesta este cel mai bun răspuns pe care îl putem oferi provocărilor de azi, mai ales cele pe care reprezintă terorismul și problema nu este aceea de limitare a libertății, a drepturilor, ci din potrivă trebuie să consolidăm democrația și drepturile. Până la urmă, tocmai pentru că mi se pare că Egiptul este important în cadrul regional, avem nevoie de un Egipt care să-și asume principiile democratice ca pe un element constitutiv pentru viitoarea, viitoarele selecțiuni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, do- doamn, domnul Ruaș. Evident la importanță. Mulțumesc, domnule președinte. Este, import, este importantă semnificația geopolitică a Egiptului în regiune și privim cu îngrijorare spre această țară pentru că în această țară mai trebuie rezolvate chestiuni care au rămas nerezolvate din arabă, primăvara arabă încoace. Vorbesc despre șomajul în rândul tinerilor, al femeilor, atacurile teroriste, Eh, dar vorbesc și de lipsa consolidării eh, instituțiilor și eh, practicilor democratice. Noi sperăm că viitorul Egiptului va fi unul democratic, democratic, democratic îmi cer scuze, și alegerile prezidențiale din martie ar putea fi un bun prilej pentru a schimba unele lucruri pe scena politică a țării. Pe lângă toate acestea, ne dorim să existe și o creștere economică, o relansare cu o creștere economică de peste 3,5% în anul 2015. Prin intermediul înaltului reprezentant, Uniunea Europeană trebuie să păstreze o, o ochi vigilent asupra Egiptului. Mulțumesc. Se tem uma escolha a fazer. Quer integrar a comunidade internacional como Estado de Direito e ser Mulțumesc. Există voci care vor să pună pe seama uh, politicii mondiale situația de acolo. Însă Iată că asistăm la o situație în care Mubarak cel corupt este eliberat pe când sunt arestați jurnaliști. Se vorbește de drepturile minorităților, se vorbește de drepturile femeilor în Constituția adoptată, dar Constituția nu se adoptă și de ce există în continuare încălcări și justiția nu funcționează încă independent în zona Mediteranei, dar nu doar acolo. Avem nevoie de un Egipt puternic, cu credibilitate, dar acest lucru nu se poate întâmpla dacă democrația este strangulată. Din potrivă, Orice Mubarak duce la un nou Mursi și lucrurile vor continua la fel. Europa își dorește mai mult, dar, uh, din păcate, deseori ne trezim cu mai puțin. Trebuie să ne implicăm în zona Mediteranei. Dacă vrem să fructificăm această speranță, atunci va trebui să avem grijă uh, să se întâmple mai mult sub generalul al Sisi, doamna Teocarus. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că există un mare deficit democratic în uh, Egipt, țară care joacă un rol esențial în Orientul Mijlociu și care este un aliat al Uniunii Europene. Astăzi, Egiptul împreună cu Occidentul luptă împotriva terorismului și ar putea deveni alături de Cipru și Israel și Grecia un factor de stabilizare este în joc o chestiune extrem de importantă care ține de siguranță și de creștere, mai ales într-o țară în care se prăbușesc investițiile europene, la fel și în Turcia dictatorială a lui Erdogan. Strânsa cooperare a Uniunii Europene cu Egiptul ar putea permite combaterea activităților teroriste și în același timp ar consolida libertățile fundamentale. Haideți să nu uităm că nimeni nu e perfect și în interiorul Uniunii Europene există deficite democratice, însă Egiptul are nevoie de sprijin din partea Uniunii Europene ca să poată să-și dezvolte democrația. Stabilitatea acestei țări va contribui la îmbunătățirea democrației, la o consolidare a drepturilor omului, la lupta împotriva terorismului și la stabilitate. Doamnă, mulțumesc! Uh, um, Mulțumesc, domnule președinte. După cum s-a mai spus în această seară, Egiptul uh, a răsturnat ultimul capăt de acuzare pentru, uh, care a dus la condamnarea președintelui Mubarak. Patru ani de sacrificii făcute de egipțeni pare că pur și simplu s-au risipit. Sub regimul președintelui al-Sisi, sute de activiști sunt pedepsiți pentru proteste pașnice și multe alte drepturi ale omului sunt uh, încălcate. Anul trecut uh, uh, au fost chiar uciși protestatari care au murit ca și cei chinezi din piața Tiananmen. Iar acțiunile guvernului actual nu fac altceva decât să trimită în brațele organizațiilor teroriste atâți oameni, atâția oameni săraci. Acest lucru ar fi în dezavantajul și defavoarea eh, egiptenilor, dar și a europenilor. Având în vedere, doamnă înalt reprezentant, că tehnologiile

Ora la parola per eh, le conclusioni all'alto rappresentante vicepresidente Mogherini. Și acum pentru concluzie are cuvântul la doamna reprezentant, eh, doamna Mogherini. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor foarte mult pentru această dezbatere, vă mulțumesc de asemenea și pentru laudele exprimate la adresa prezenței mele aici în plen. Trebuie să vă spun că după a noua oră, cred că e cazul să modificați modul de funcționare a acestei plenare pentru mine, ci pentru dumneavoastră, în ceea ce mă privește nu e doar o datorie, deci nu știu cum lucrează dumneavoastră, dar pentru mine este firesc să stau în sală atunci când are loc o dezbatere care se referă la dosarele mele, dar de multe ori mi se pare și foarte interesant și îmi face mare plăcere să ascult dezbaterea pentru că mi se pare că acest lucru este foarte util și mi alimentează, să zic așa, activitatea. Dați-mi voi în egală măsură să vă spun că mă voi afla aici mâine dimineață, deci ne mai vedem o dată, aceia de noastre care veți fi de față și în momentul în care am spus pe durata audierei că voi lucra cu Parlamentul, am și vorbit serios și de asemenea mi se pare foarte normal. Deci nu e cazul să mă felicitați pe mine, pur și simplu fac datoria și mi se pare firesc, dar sincer încurajez președinția să încerce să pună la punct o modalitate mai rațională de a organiza activitatea Parlamentului, asta și de dragul eficienței activităților parlamentare. Și acum, cred că dezbaterea de astăzi pe marginea Egiptului firește că este una dintre cele trei dezbateri din ultimul an la care am participat eu și uh, cred că este un semn bun, un semn de echilibru. Pe de-o parte avem uh, rolul regional pe care îl poate juca Egiptul, pe care l-a jucat uh, și în același timp uh, put, poate să joace un rol important, care sunt importante și pentru politica noastră externă, iar pe de altă parte vorbim de tranziția internă a Egiptului, un lucru uh, pe care trebuie să-l încurajăm, să-l sprijinim și în același timp să încurajăm să avanseze într-o anumită direcție, o direcție pe care a spus-o și noastră aceea de respectarea angajamentelor lor și de respectarea propriei Constituții și vorbim despre o tranziție eu n-aș fi de acord cu cei care au spus că primăvara araba s-a transformat într-o iarnă uh, Uh, islamică, în primul rând că iarna islamică nu prea corespunde situației din Egipt, uh, rămâne de văzut dacă nu cumva o toamnă um, islam, uh, islamică, dar poate nu chiar o iarnă. În orice caz, în momentul în care aplicăm aceste categorii, când etichetăm țările, nu suntem foarte generoși, pentru că a durat zeci de ani, dacă nu sute de ani, și pentru europeni să parcurgă etape de tranziție, iar tranziția noastră a fost și ea dureroasă, n-a fost neapărat uniformă, uneori cu suișuri și coborâșuri, grea ce să mai și așa e istoria. Deci este greu acum să ne gândim, să dăm seama care va fi rezultatul, dar eu n-aș declara închis uh, un anotimp care era încurajator și dătător de speranțe pentru lumea arabă numai după câțiva ani. Și, de asemenea, tot în această experiență a primăverii arabe, mulți vor spune că e o reușită, acum că e vorba de o tranziție instituțională reușită, cum a fost cazul în Tunisia și în alte situații, sau chiar și așa că e vorba de uh, mișcări la nivelul societății civile care reprezintă o valoare pentru țări și pentru societatea civilă. De aceea cred că e cazul să avem așa o abordare mai complexă a situației de acolo și dați-mi voie, nu pot să răspund la toate întrebările dumneavoastră, asta și pentru că mai dura fără o ore de acum încolo și apoi chiar că e prea mult, însă aș vrea să spun uh, două lucruri. S-a spus aici, s-a semnalat o problemă de către un europarlamentar care nu mai e în sală, dar aș vrea să mă refer la acest lucru pentru că am discutat această situație altele acest lucru la Dublin împreună cu ministrul de externe. De acolo e vorba de situația lui Ibrahim Alawa. E vorba de un cetățean irlandez care este în Egipt, este eh, reținut acolo, să știți că urmărim cazul și Vreau să știu că urmăresc acest lucru de aproape, nu doar împreună cu serviciile și cu delegația de acolo, ci și cu autoritățile irlandeze și am și discutat acest lucru alalter și de asemenea acelor dintre dumneavoastră care m-ați întrebat dacă am semnalat o problemă sau alta autorităților egiptene. Vreau doar să vă spun că în aceste prime două luni că în continuare n-am, primit, n-am avut o întâlnire oficială cu autorități egiptene, am avut ocazia să mă întâlnesc cu președintele și cu ministrul de externe în calitatea mea diferită, dar nu în actuala mea poziție și calitate. Însă sunt mai multe lucruri uh, pe care noi le transmitem, mai multe mesaje uh, prin intermediul serviciilor noastre și vreau să vă anunț că da, uh, am intenția, îmi propun așa, cât de curând să am o întâlnire oficială cu autoritățile egiptene, pentru că în urma propunerilor făcute de către marea majoritate dintre dumneavoastră, uh, E nevoie de acest echilibru, această încurajare și în același timp e nevoie de angajament uh, împreună cu Egiptul la nivel direct și în orice caz eu sunt absolut dispusă să fac acest lucru pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, doamna vicepreședinte. Transmit că am primit șapte propuneri de rezoluție la încheierea discuției. Discuția este închisă. Votul este prevăzut mâine, joi, 15 ianuarie, la ora 12 și 30 de minute. Dar înainte de ultima dezbatere vreau să vă mulțumesc, doamna vicepreședinte, pentru că ați muncit din greu astăzi și vă mulțumesc și vreau să vă spun că este semn de important acest efort. Thank you very much for, for